Hello, good afternoon, everybody. Uh, Bună ziua tuturor. See, okay. I think we can start. We start with the adoption. Cred că putem începe cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, aceasta este considerată fi adoptată. Comunicările președinției, în primul rând, uh, compoziția nominală a Comisiei Econ, în temeiul articolului 209 din regulamentul de procedură, o serie de anunțuri au fost făcute în, plenară, în plenul de săptămâna trecută în ceea ce privește noua compoziție a comisiilor, inclusiv a comisiei noastre Econ. În urma acestor, acestui, an, acestui anunț, aș dori să vă spun că există în continuare un post liber în uh, comisia Econ, neocupat încă de grupul politic Greeniu. În temeiul uh, articolului 209 nu există prerogativă de vot în legătură cu acest loc neocupat decizia privind uh, numirea membrilor în comisie intră în vigoare doar din uh, momentul în care a fost făcut acest anunț de către uh, președinte în plen. Drept urmare, mm, componența comisiei nu se va mai schimba cel puțin până în sesiunea parțială plenară din 9 martie 2020. A do- al, al doilea, a doua comunicare se referă la um, deciziile coordonatorilor. În ceea ce privește rapoartele și numirile, în ceea ce privește rapoartele de implementare și din, și din propria inițiativă. Okay, we are allocated to the groups. Okay. The first one, Primul raport un plan, uh, realizarea unui plan uh, de investiții european durabil în temeiul articolului 58, uh, S și Apoi, dezvoltarea ulterioară a Uniunii Piețelor de Capital, îmbunătățirea accesului la finanțare, mai ales pentru întreprinderi mici și, mici, întreprinderi mici și mijlocii, revine PPE, al treilea raport, revizuirea cadrului uh, legislativ macroeconomic pentru a avea un impact mai bun asupra economiei reale în Uniunea Europeană și pentru a îmbunătăți transparența și uh, monitorizarea democratică, revine și de întărirea rolului internațional al monedei euro, revine PP, finanța, uh, finanțarea digitală, riscuri emergente în activ, criptoactive, provocările de reglementare, și de supraveghere în uh, domeniul serviciilor financiare, instituțiilor și piețelor, raport din proprie uh, le, uh, inițiativă legislativ va reveni Renew și apoi implementarea cerințelor UE în ceea ce privește schimbul de informații fiscale, un raport de implementare care revine verzilor. O altă comunicare, numirile ulterioare, un aviz pe marginea bugetului 2021 revine și da, Apoi există acest uh, raport din propria inițiativă din partea Comisiei de Ocupare privind un continent uh, vechi care îmbătrânește și mai mult. Aici nu vom depune și nu vom redacta niciun aviz o comunicare privind guvernanța economică, cooperarea, o cooperare consolidată cu Eurogrupul. Coordonatorii au adoptat o scrisoare transmisă președintelui Eurogrupului în ceea ce privește posibilitățile de cooperare între Comisia Econ și președintele Eurogrupului. Am uh, decis să îl invităm și pe președintele SGAB la un viitor schimb de opinii uh, pe viitor. În ceea ce privește Eurostat, am convenit să invităm dg de la Eurostat la un dialog uh, statistic. Uh, scrisoarea de invitație va mm, include cererea adresată Eurostat de a, tra- de a transmite un rezumat a mm, a progresului în ceea ce privește implementarea programului statistic european Uh, până acum. Mis- misiunile pe, an, pe anul 2020, am, coordonatorii au convenit vizitarea Băncii Centrale Europene, care a avut loc deja săptămâna trecută. În ceea ce privește vizitarea Berlinului, coordonatorii au decis să nu mai viziteze Berlinul datorită condiției impuse de birou uh, ca urmare a recomandării uh, conferinței președinților mm, și anume să nu fie organizeze, să nu fie organizate misiuni uh, Uh, în apropierea unei viitoare președinții. Drept urmare, această vizită nu a mai fost atât de utilă și a fost anulată. În ceea ce privește continuarea, um, continuarea sistemului DONT pentru a realoca locurile în uh, misiuni, decizia va fi una ad hoc în ceea ce privește, în ceea ce privește conflictele de competențe cu alte comisii, în ceea ce privește raportul în proprie inițiativă a Comisiei INTA pe subiectul aspectele comerciale legate de mecanismul de ajustare, de taxare a carbonului la frontieră. INTA și ECON uh, vor fi comisii asociate comisiei competente pe fond uh, ENVI. În ceea ce privește programul de expertiză, va fi introdus aici un punct uh, suplimentar în ceea ce privește normele fiscale în legătură cu o economie ecologică. Propunerile EGOV de a obține expertiză externă în ceea ce privește sprijinirea guvernanței economice a zonei euro. Vor fi cerute două studii pentru a fi efectuate până în mai 2020 pe acest subiect. În ceea ce privește sloturile de examinare a actelor delegate și a măsurilor de implementare, au fost uh, adoptate trei asemenea uh, sloturi și uh, vor fi priori- prioritizate cele în care împreună cu LIBE vor fi discutate măsurile de combatere a spălării de bani. Posibile audieri. S-a decis organizarea unei audieri cu Banca Europeană de Investiții în ceea ce privește Curtea Europeană de Conturi, coordonatorii Coordonatorilor li s-a cerut să-și trimită propunerile, propunerile pentru programul de lucru al Curții Europene de Conturi pe 2021 și, în al doilea rând, um, rapoartele acestei instituții vor putea fi prezentate în ECON până în 24 ianuarie. În ceea ce privește Brexit, coordonatorii au decis să redacteze un aviz uh, între să participe la redactarea avizului comun a FED-INTA în ceea ce privește mandatul privind viitoarele, mandatul de negociere privind viitoarele relații ale, Uni- ale Uniunii Europene cu Regatul Unit. Și au fost confirmate de asemenea și orientările generale privind participarea la reuniunile cu caracter tehnic. Acum, în ceea ce privește dialogurile tripartite, a avut loc al doilea dialog tripartit în ceea ce privește redresarea și uh, rezoluția contrapărților centrale în data de 11 februarie. Colegiuitorii au, au adoptat o listă a chestiunilor politice și au conferit un mandat uh, pentru uh, rest care să fie, restul chestiunilor care să fie discutate la nivel tehnic. Depășirea Um, a, a fost utilă uh, înțelegerea mai bună a pozițiilor reciproce a celor două instituții. Parlamentul European și-a exprimat preocupările profunde legate de pozițiile Consiliului care subminează protejarea fondurilor contribuabililor și Uh, stimulentele pentru membrii unei uh, contrapărți centrale de a-și gestiona ex ante riscurile și de a participa la procesul de redresare și de rezoluție a contrapărții respective. Drept urmare, cerem din cerem o mai profundă examinare pentru a înțelege care va fi impactul tuturor acestor instrumente care vor fi folosite pentru diferitele contrapăți centrale. Și următorul dialog tripartit va avea loc în data de 17 martie. Și acum începem să discutăm raportul privind semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, analiza anuală a creșterii 2020 și dau cuvântul raportoarei Oror Laluc. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, o să vorbesc franceză. Nu o să vă reamintesc legătura între problemele climatice și sistemul economic. Această legătură a fost stabilită deja foarte clar de oameni de știință care au arătat că modul de dezvoltare și modelul economic din ultimii ani ne pun uh, în pericol supraviețuirea noastră, nu a planetei, ci a noastră. Astfel, uh, s-a reorientat, hotărât reorientarea semestrului european. Trebuie să ne uh, reîndrumăm uh, politicile economice pentru a combate schimbările climatice, pentru a se alătura acestui efort de a ne menține supraviețuirea pe această planetă, un proiect fundamental pentru uh, Comisia Europeană care se numește Pactul Ecologic, Green Deal, care are ca scop ocrotirea tuturor europenilor, bineînțeles, dar și a tuturor oamenilor din întreaga lume pentru a pune capăt uh, problemelor climatice. Iată, uh, în spiritul acestei reorientări am propus un raport care a fost, uh, bineînțeles, pus în discuție. Noi am negociat din plin. Am încercat să ascultăm toate temerile pe care le-ar putea genera această reorientare și să restructurăm raportul la maximum pentru a integra solicitările tuturor. La ora actuală, acest raport este exact. Uh, uh, nu este exact. Este exact ce propune Comisia. Nu este nici neapărat economic sau ecologic, ci merge exact în direcția propunerilor Comisiei. Totuși, se pare că deocamdată nu se bucură de aprobarea tuturor grupurilor politice. Un anume grup, uh, și sigur are dreptul, uh, un anumit grup uh, nu ține cont de aceste mari probleme climatice și uh, acest grup uh, nu o susține pe președinta Comisiei Europene și un alt grup, asta la a reieșit acest lucru de la Comisie unde s-a discutat raportul, alt grup avea o părere diferită decât ce va propune raportul. Eu vreau să știu dacă Parlamentul European, care a cerut întotdeauna Comisie să înregistreze progres, să fie mai ambițioasă, va uh, da dovadă de, uh, de o poziție inversă acum. Adică va face pași înapoi față de comisie, față de discursul uh, președintei Comisiei Europene. Și chiar față de celelalte rapoarte privind semestrul european care au fost uh, votate recent, pe care, indiferent că raportorii erau de la SCD sau de la PP. Iată care este cum stau lucrurile la negociere. Acum 5 minute am primit, așa zis, compromise, alter, um, mă sunați, compromisuri alternative de la ECR uh, și de la Renew și la ID, dar sperăm că Parlamentul să nu tragă în jos comisia de data aceasta. Vă mulțumesc! Thank you very much! Vă mulțumesc foarte mult! Da, acum cuvântul raportorilor din uh, umbra. Enico Ghior este prima. Vă mulțumesc, doamna președintă. Dragă Oror, lucrăm deja de câteva săptămâni la acest uh, raport. A fost o muncă uh, dificilă și cu toți încercăm să găsim cele mai bune compromisuri. Uh, Însă trebuie să recunosc că nu am reușit să facem acest lucru. Am încercat să venim în întâmpinarea ta, să răspundem multor din cererilor, cererile formulate de tine, însă, din păcate, nu foarte multe din punctele importante pentru noi se regăsesc în varianta finală a amendamentelor de compromis. Am problemele pe conținut și probleme legate de metodologie și o să încep, o să încep cu fondul, cu conținutul. Spuneți că trebuie ca semestrul european să primească o nouă orientare, că aceasta ar fi intenția Comisiei Europene. Însă, nu doar prin amendamentele, dar prin direcția amendamentelor de, de compromis, nu se face decât o transformare profundă, o orientare profundă a semestrului european. Și noi am spus cu toată claritatea că ne dorim ca semestrul european să rămână un instrument menit unei uh, coordonări economice eficace. Nu avem nimic împotriva, împotriva să ținem cont de anumite chestiuni, să uh, reorientăm acest exercițiu pe o direcție mai ecologică. Am fost de acord că pactul ecologic european uh, trebuie să se regăsească în acest raport, făcând trimitere la el, însă nu suntem de acord cu menționarea pactului ecologic la toate punctele din această rezoluție. Suntem de acord cu o simplificare și am făcut propuneri în acest sens, însă, din păcate, nu uh, le-ai acceptat ce ai dorit și v-ați dorit o, o, re, o, re, o reorientare uh, profundă. În al doilea rând, dorit să, să anticipați chestiuni care încă nu au fost, discuta, care nu au fost discutate în Parlamentul European. Sunt chestiuni foarte dificile, pe marginea cărora încă nici măcar nu, s-a, nu au început discuțiile. Salariul minim, de exemplu, uh, mecanismul de ne asigură sau reasigurări de, de șomaj și să facem trimitere la toate aceste chestiuni într-un raport privind semestrul european este inacceptabil pentru noi. Deci, foarte pe scurt, pe uh, fond, acest raport nu este un pom de Crăciun pe care să putem agăța toate uh, dorințele pe care le uh, avem. Uh, cu trimitere la pactul ecologic peste tot, cu trimitere la diferitele discursuri și așa mai departe. Pentru că noi suntem convinși că dacă ne dorim un Parlament European responsabil, atunci nu trebuie să pierdem din vedere scopul inițial al semestrului european și că avem nevoie de o finanțare um, adecvată și uh, un echilibru, pentru că vă referiți la problemele dezechilibrelor reprezentate de surplusuri, de excedente, însă nu trebuie să uităm că există probleme generate și de existența unor uh, deficituri. Și, a, și ajung la metodologie. În aceste săptămâni, întotdeauna ne-am confruntat cu această problemă, că am primit foarte târziu um, uh, amendamentele de compromis. După ultima reuniune de joi, ni s-a promis uh, ca cel târziu până vineri vom primi ultima versiune a amendamentelor de compromis. E bine, le-am primit astăzi la uh, orele 15 și 15, în condițiile în care reuniunea comisiei noastră a început la orele 16, deci nu cred că veți fi uh, surprinsă că pornind de la experiența pe care am avut-o săptămâna trecută, ținând cont de faptul că nu am primit amendamentele de compromis uh, vineri pentru a putea discuta, Uh, nu veți fi surprinde că am prezentat o nouă versiune a amendamentelor de compromis pe care vi le-am trimis în urmă cu câteva minute. Aș dori să, ce aș dori să vă rog pe dumneavoastră și pe cei din stânga este să le citiți, pen, pentru că veți vedea că multe din propunerile inițiale ale dumneavoastră sunt incluse în propunerile făcute de noi și eu în continuare sper că veți fi uh, alături de, de noi pe marginea acestor chestiuni, ceea ce ne va permite să adoptăm o rezoluție decentă, rezonabilă și astfel uh, va fi adoptată și la un moment oportun înainte mm, de discutarea semestrului european de către Consiliul European. Eu sper că că cu o abordare uh, rezo- rezonabilă veți putea accepta amendamentele de compromis propuse de noi. Mulțumesc! Enghină Roglu are cuvântul în numele Riniu. Stimată doamnă președintă, Aș dori, în primul rând, să mulțumesc tuturor raportorilor, tuturor asistenților, tuturor celor care au depus amendamente și să mulțumesc din inimă și doamnei Laluc pentru uh, colaborarea extraordinară, cel puțin la nivel uh, uh, personal, uman, chiar dacă există diferențe din, din punctul că vine vorba de orientarea politică a acestui raport. Așa cum am spus deja cu ocazia reuniunilor cu raportorii din uh, umbră, um, acest raport uh, nu este, poate fi desemnat oricum, însă nu echilibrat. Din păcate, nu este un raport al Parlamentului European, ci un raport de campanie electorală, campanie electorală care totuși s-a încheiat și acum suntem în eta- într-o etapă în care trebuie să facem politică pentru toți cetățenii europeni și să nu ne continuăm cu ocazia fiecărui raport pe care îl discutăm în Parlamentul European, campania electorală. Deci, în drept urmare, cred că a venit momentul să ne ocupăm de chestiunile concrete pentru a demonstra uh, cetățenilor că ne ocupăm de preocupările lor. Și tocmai pentru că acest raport nu este echilibrat, Uh, grupul Renew a decis să depună amendamente împreună cu, cu grupul politic PPE și uh, sper că această uh, decizie va fi interpretată în modul corect. Um, acest raport conține chestiuni care nu reflectă deloc acum modul în care înțeleg, uh, în, înțeleg eu uh, că funcționează economia. Înțeleg că există și alte grupuri politice în Parlamentul European, nu doar grupul Renew și grupul PPE cu care am decis să depunem aceste uh, amendamente și tocmai de aceea am încercat să ținem cont și de alte păreri existente. Um, o chestiune foarte importantă, politica durabilă, durabilitatea, sustenabilitatea sunt foarte importante pentru că dacă ne confruntăm cu o criză, atunci primii care au de suferit sunt oamenii care trăiesc pe planetă, împreună cu planeta respectivă. Drept urmare, nu trebuie să um, recurgem la, mă- la măsuri Uh, prea pripite care ar duce la apariția unor crize, ceea, uh, ceea ce nu ar fi în beneficiul nimănui. Uh, ați primit acum amendamentele de, amendamentele de compromis uh, amintite și aș ruga pe colegii socialiști și eco- ecologiști să citească amendamentele noastre de compromis, să vadă dacă um, ar fi, este o posibilă linie de compromis. Din punctul nostru de vedere, cred că este uh, posibilă găsirea acestui uh, compromis și în încheiere aș mai dori să precizez un lucru. Să, ven- să venim aici în Parlament, într-o comisie parlamentară, să spunem că Comisia Europeană își dorește ceva. Există în continuare, totuși, în sistemul politic o separare a puterilor în uh, stat. Um, Comisia poate să aibă diferite dorințe, dar eu, ca și europarlamentar, am fost ales pentru a ține cont de uh, Um, ceea ce îmi cer cetățenii, nu uh, se țin cont doar de dorințele comisiei. Și, repet, campania electorală s-a încheiat și dacă toată lumea va înțelege acest lucru, sunt convins că uh, vom reuși în următoarea perioadă să găsim și o linie comună între noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Problema e că Parlamentul European a votat Comisia Europeană. Oricum, Următorul vorbitor, următorul raportor din număr este Gunnar Beck de la IDE. Nu avem nicio observație. Sper că ne va pica în poală iluminarea ca un fruct uh, prea bine copt. Mulțumesc, Filip Lambert, din partea verzilor. Everyone, I'll speak English. Um... Bună ziua tuturor, voi uh, vorbi uh, engleză. În mod normal, aceste rapoarte nu valorează nici măcar uh, cât cerneala folosită la imprimarea lor. Și sunt foarte serios când uh, spun uh, chestiunea asta. Nici măcar membrii Comisiei Econ nu sunt interesați. Orice am zice noi despre semestru, acesta el își vede de treabă, merge înainte. Și de aceea am spus și în trecut că din moment ce nu există niciun fel de pericol în cazul în care am uh, elaborat un raport uh, uh, puțin inteligent, uh, atunci n-ar trebui să ne obosim prea mult la redactarea lor, lui, pentru că am înțelege că poziția PPE, uh, verzi și așa mai departe ar putea fi introdusă într-un algoritm în care să dea un raport. Cu toate acestea, mai putem încerca să facem ceva în legătură cu acest raport, pentru că momentul uh, de acum este unul destul de special. Avem o reorientare a mm, politicilor tradiționale propusă de către Comisia Europeană. Prin urmare, mă gândesc că poate de data aceasta ar merita ca Parlamentul să își semnaleze acolo sau dezacordul cu noile politici ale Comisiei. Apoi, în ceea ce privește fondul acestui raport, trebuie să vedem ce facem. Fie uh, luăm în calcul uh, principalele uh, amenințări pentru societate, adică bomba cu ceas pe care reprezintă problemele de mediu și bomba cu ceas pe care reprezintă problemele sociale și să ne gândim că aceste uh, amenințări ar putea să ne ghideze în politicile noastre sau am putea să considerăm că principalele uh, amenințări la societățile noastre sunt uh, reprezentate de indisciplina bugetară. În 1940, în vara lui 1940, Churchill s-a gândit puțin, dacă s-ar fi gândit puțin la parametrii economici și bugetari, n-ar mai fi luat în calcul uh, războiul, pentru că n-ar fi avut niciun sens din perspectivă economică sau bugetară. Însă, firește, miza era mult mai importantă, iar eu cred că noi suntem uh, în uh, aceeași uh, situație acum. Nu că ne-ar mai amenința Hitler, însă totuși societățile noastre sunt supuse unui risc. Prin urmare, trebuie să ne gândim ce anume orientează politicile pe care le elaborăm. Principiul trebuie să fie următorul. Eu chiar înțeleg că PPE, ECR sau Renew ar putea spune că n-ar trebui, și mă gândesc cum să mă exprim acum, uh, n-ar trebui să renunțăm la ideea că acest semestru ar trebui să ne ajute să ducem o convergență între politicile economice și cele bugetare. Eu împărtășesc această idee, pentru că atunci când avem o monedă comună și o piață unică, fără să existe un stat federal, da, avem nevoie de instrumente de convergență, iar semestrul este unul dintre aceste instrumente, deci cu asta sunt de acord. N-ar trebui să renunțăm la această idee deocamdată. Însă legătura dintre politicile noastre economice și uh, amenințările și potențialele soluții la aceste uh, amenințări uh, sunt uh, evidente. Deci nu putem să avem pe de o parte semestrul european și pe de altă parte uh, pactul ecologic. Toate aceste chestiuni trebuie aliniate și până la urmă aici e miza dezbaterii. În ce măsură ne dorim aliniere aici? Și apoi uh, există și dezacorduri între noi, uh, acest lucru este evident. Eu uh, sunt creștin și ar trebui să cred în miracole, dar nu o fac, cel puțin nu în ceea ce privește politica. Parlamentul ar trebui să spunem că uh, reflectă în uh, raportul său poziția Comisiei. Deci n-am fost deloc surprins de natura dezbaterilor pe care le-am purtat în cadrul întâlnirilor cu raportorii din umbră. Acestea fiind spuse și înțeleg că s-a propus un nou compromis, sunt gata să uh, analizez lucrurile Însă trebuie să fim chiar foarte serioși. Fie acesta este un temei pentru discuție sau nu. Iar dacă nu, atunci uh, pur și simplu putem să votăm chiar și mâine. Eu n-aș mai pierd niciun minut cu uh, chestiunea aceasta. Însă dacă vrem să discutăm, atunci avem nevoie de timp să o facem. Așadar, sunt puțin dezamăgit, nu surprins, dar dezamăgit pentru că se pare că există un nou uh, vânt uh, care uh, bate la câteva sute de metri de aici, la Berlemont. Bate acest vânt și prin alte comisii de aici, Comisia Envri, printre altele. Și se pare că nu are probleme nici să ajungă în această sală nu știu dacă e neapărat uh, problema cu izolarea sălii, dar <laughs> în acest caz aș vrea să avem mai mult aer proaspăt în sală. Dacă ne dați timp, putem ajunge la un compromis. Dacă nu, treaba dumneavoastră. Putem să avem și o majoritate de extremă dreaptă în comisie, cu nicio problemă. M-am obișnuit cu asta deja, mai poate continua încă câțiva ani până să se schimbe lucrurile. Mulțumesc. Mulțumim. Eugen Urzică de la ECR. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Avem uh, câteva interese în această uh, discuție, însă pot să vă spun că la întâlnire cu raportorii din umbră nu am găsit niciun echilibru, nicio înțelegere așa cum ar fi trebuit. De la bun început am înțeles cu toții că trebuie să vedem cum trebuie să se reflecte uh, pactul european în acest uh, semestru european și acesta a fost punctul unde ne-am blocat. E clar că există o nevoie de astfel de condonare. Uh, pentru mine așa ar trebui să arate lucrurile, însă asta nu înseamnă că trebuie să ignorăm uh, firește pactul uh, ecologic. Pentru mine e important uh, să înțelegem că politicile ecologice și uh, acest pact ar trebui să se reflecte în cadrul semestrului și astfel ar trebui să se încadreze în actualele reguli fiscale, așa cum se întâmplă cu cheltuiala uh, publică inclusiv să se alinieze totul cu anumiți indicatori cu care să putem să comparăm situația. de-abia găsim resurse pentru uh, finanțarea pactului ecologic pe viitor uh, și asta în cazul în care uh, statele membre nu au niște resurse financiare bine cântărite. La reuniunea raportorilor din umbră pot să spun că sunt unii colegi uh, cu idei uh, pragmatice, însă alții consideră că acest pact ar putea să uh, reducă din impactul politicilor economice. Însă, până la urmă, trebuie să reducem comportamentul fiscal neadecvat în zona euro. Colegii de la PPE însă au fost mai constructivi uh, și s-au gândit uh, la anumite diferențe atunci când au uh, criticat concurența fiscală și um, alte elemente care cad în sfera de cuprindere a acestui raport. Unele aspecte mi se par mie problematice aici, probabil anumite scheme de asigurare, fosirea fondului macroeconomic pentru integrare, punerea aplicare a comunitar, dacă am susține toate aceste direcții, am ajunge să uh, sporim riscul și să avem niște stimulente negative care ar putea dăuna zone euro. Nu pot să fiu de acord cu abordarea doamnei raportor. Uh, prin urmare, intenționez să votez împotriva majorității uh, compromisurilor propuse. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Uh, now Jose Guzmau. Mulțumim, Jose Guzmau, acum din partea GUE. Obrigado, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Dat fiindcă m-am uh, ocupat uh, de acest raport și fac parte din uh, grupul care a făcut clar cele mai multe concesii pentru a ajunge la un compromis, ceea ce este normal, um, sincer să fiu, mă deranjează când unele grupuri sunt atât de închise la adresa compromisurilor și au o atitudine destul de puțin constructivă. Da, Renew a făcut eforturi în acest sens și a făcut concesii față de poziția inițială și uh, a impus și multe modificări ale textului de compromis. Noi știm, fiindcă unele au fost foarte greu de acceptat pentru noi, dar acest uh, efort de, de compromis era necesar Uh, problema este că există alte grupuri pentru care conceptul de compromis înseamnă rescrierea raportului și asta este puțin exagerat. Nu cred că. Bine, uh, fiecare grup are, are pondere, dar în Parlamentul European nu există o majoritate absolută. Și mai mult, uh, mă surprinde să constat că pentru unele grupuri politice, formulări care au fost aprobate de Parlamentul European, cum ar fi eh, concurența fiscală sau dumpingul fiscal. Deci formulări care au fost aprobate aici la Econ cu majorității covârșitoare și aprobate apoi la Strasburg acum uh, nu mai puteau să fie incluse în text, chiar cu aceleași cuvinte, ca uh, în amendamentele de compromis ale acestui text. Deci, acum, uh, ideea că s-a, s-a spus chiar că noi ar trebui să dăm înapoi și să respingem aceste formulări pe care chiar noi le-am aprobat. Acest lucru este valabil în ceea ce privește rezoluția cu privire la BEPS în, și mai ales în ceea ce privește pactul ecologic. Uh, iar grupul meu în această situație a trebuit destul de ciudat să să să um, susțină să susțină afirmațiile unei uh, președinte ale, uh, com- ale comisiei pe care nu am votat-o și uh, uh un pact ecologic care considerăm că nu este suficient și acum uh, faptul că pactul ecologic este politica noastră economic și uh, Uh, aceasta a fost, uh, această formulare a fost aprobată de toate grupurile politice și chiar aplaudată într-o ședință plenară toate grupurile politice. Dar asta e, bun de propagandă, dar nu mai e bun de nimic în momentul în care vine vorba de concretizarea unui uh, instrument principal al economiei europene, în care Parlamentul European joacă un rol foarte important. Deci noi suntem de acord cu Comisia Europeană pe care am respins-o și anume că pactul ecologic trebuie să inspire toate, toate politicile economice și acest lucru înseamnă că instrumentele economice uh, ale Uniunii Europene trebuie să dobândească această perspectivă. În plus, ceea ce înseamnă că pactul, economic nu, pa, uh, pactul ecologic nu va înlocui niște criterii, uh, alte criterii economice de, de politică economică care trebuie să fie discutate din punct de vedere al eficienței. Și uh, aici uh, în formulările noastre am fost extrem de prudenți și am încercat și pur și simplu nu s-a făcut decât să se repete unele concluzii ale uh, Comitetului uh, Fiscal European și s-a făcut acest lucru foarte prudent pentru a putea să ajungem la un compromis. Vă mulțumesc! I have a mulțumesc că Ajungem la solicitări uh, din partea celorlalți uh, colegi. Uh, colegul Gunas are cuvântul. Fernandez. Avem un raport foarte important, un raport care trebuie să ne orienteze dezbaterea privind politica economică europeană și dacă nu se întâmplă nimic uh, în câteva ore, s-ar putea chiar ca acest comitet să, această comitet să nu poată aproba, să nu poată aproba niciun raport. Și, deci, Parlamentul nu va avea nicio poziție privind uh, semestrul european. Iar acest lucru trebuie să ne facă să ne mai gândim. Mai ales într-un moment când este extrem de important să se revizuiască, revizuiască aplicarea semestrului european, să se îmbunătățească uh, uh, angajamentul față de semestrul european pe care și le-au toți uh, actorii europeni și într-un moment în care trebuie să introducem dimensiunea de mediu și de combatere a schimbărilor climatice pentru a putea uh, a respecta obiectivele acordului de la Paris și a, a, în acest moment Parlamentul European nu are nicio părere. Cred că ar trebui să ne mai gândim la așa ceva. Uh, M-am uh, uitat pe compromisurile pe care le-au făcut, le-au redactat PPE-ul și Renew. Da, mă surprinde faptul că acordurile la care au ajuns, la care au ajuns în, în iulie uh, SCD-ul cu, cu PP-ul și cu liberalii pentru a putea să fie numită Ursula von der Leyen uh, ca președinta Comisiei, acum nu se regăsesc în aceste compromisuri. Deci, uh, se pot uh, prezenta acum uh, compromisuri fără să facă nicio referire la obiectivele de dezvoltare ale ONU, obiectivele de dezvoltare care se regăsesc în uh, titulatura unei dintre comisari. Și mă surprinde că aceste compromisuri nu se face nicio referire la nevoia nevoia de a avea o, un pilon social pe care Uniunea Europeană, Consiliul și toate instituțiile europene uh, uh, au hotărât în mandatul anterior. Uh, Grupul meu este unul constructiv care dorește să ajungă la un acord. Dar este greu de înțeles ca noi, că noi am putea să acceptăm uh, un uh, text care nu se ridică nici măcar la compromisul pe care l-am obținut uh, în iulie cu PP și cu Renew. Compromis pe care l-am folosit și în alte rapoarte, cum ar fi raportul privind pactul ecologic sau strategia de mediu pentru Uniunea Europeană cum uh, spunea și colegul Gușmo, se elimină și referirea uh, la referirea făcută la, la comisie și la președinta comisiei. Se, se elimină aceste referiri din compromisurile pe care le avem acum. Pe de altă parte, se spune că semestrul nu uh, poate fi calea de urmat către uh, eliminarea controlului fiscal la nivelul statelor. Și de la Renew se spune, se vede foarte clar că asistența de stat uh, se revizuiască uh, pentru a elimina orice fel de acțiuni din partea statelor care au spațiu fiscal. Deci se, se neagă vreo revizuire, uh, așa cum dorește Comisia privind regulile fiscale în ceea ce privește uh, pactul de creștere și stabilitate și aceste lucruri nu apar în compromisul compromisurile Renew și PPE, așa cum a hotărât Comisia, dar apoi se spune, fiecare stat poate să facă ce dorește pentru a-și sprijini propriile companii și poate să folosească banul public cum dorește fiecare stat. Uitați-vă câtă flexibilitate, câtă flexibilitate dorește PPE-ul și Renew, flexibilitate absolută fără niciun pic de control. Eu cred că trebuie să să ne mai gândim, să revizuim acest text. E important că Parlamentul să aibă o părere, un aviz. Eu uh, o, o felicit pe Aurora Luc pentru activitatea sa din ultimele săptămâni. Grupul nostru a lăsat foarte mult de la sine și a îndulcit foarte mult uh, compromisurile anterioare și vreau să mulțumim colaborării colegilor de la GUE și de la uh, verzi pe acest drum uh, spre găsirea unui acord și cred că mai avem câteva ore pentru a găsi un acord, dar grupul meu nu poate să aprobe un text care nu se ridică nici măcar la înălțimea acordului pe care l-am avut deja cu PP-ul și cu Renew la rapoarte anterioare și care nu se ridică nici măcar la înălțimea compromisului la care am ajuns în momentul în care a fost numită în funcție Ursula von der Leyen nu poate să nu existe nicio, de, nicio referire la obiectivele de dezvoltare, la pilonul social, uh, dându-le flexibilitate numai celor mai bogați, fiindcă asta faceți prin, acest, uh, uh, prin cu aceste compromisuri. Dați flexibilitate celor bogați și nu celor care au nevoie de această flexibilitate. Deci, cum spuneam, avem câteva ore la dispoziție, dar nu știu dacă mai are vreun sens să încercăm să ajungem la un acord de bună credință. Noi uh, noi am dat dovadă că vrem un acord de bună credință și asta pentru că am uh, redactat com- atâtea compromisuri, dar trebuie să se răzgândească PP și Renew, fiindcă Parlamentul nu poate să aprobe un text care nu se ridică nici măcar la înălțimea compromisurilor pe care le-am uh, obținut până acum. Mulțumesc! Now we'll ask the... Mulțumim. Acum uh, mai avem o solicitare de intervenție, dacă aș de Doamna Mulțumesc, doamna președinte. Aș uh, dori să mă refer și eu la ce a spus uh, Ionas uh, în ceea ce privește importanța faptului că importanța unui aviz în ceea ce privește semestrul european din partea Parlamentului, Parlamentului European. Noi dorim oarecare deschidere din partea unor instituții, cum ar fi Comisia Europeană, pentru a revizui semestrul european. Deci această dezbatere uh, uh, își are locul aici și cred că Parlamentul European, dacă se retrage din această dezbatere, nu ar face decât să-și slăbească propria poziție și nu s-ar folosi pe deplin de competențele pe care le are la dispoziție. Și spun acest lucru mai ales pentru că Comisia, pentru Comisia de Bugete a, a tocmai a adoptat un aviz un, un raport de proprie inițiativă privind, uh, un aviz privind Uh, semestrul european și există niște puncte în acest raport pe care vreau să le ridic aici. În afară de faptul că se felicită pentru uh, angajamentul Comisiei de a înainta o nouă propunere, bineînțeles, se face referire la importanța uh, obiectivelor de dezvoltare în uh, de dezvoltare durabilă în raportul uh, pe țară și uh, la obiectivele de la Paris. Același lucru este valabil și pentru pilonul european al drepturilor sociale și la mecanismul european uh, de asigurare a, um, a ajutorului de, de șomaj. Aceasta este poziția Comisiei pentru Bugete, care a fost aprobată cu majoritate covârșitoare. Și de ce ridic eu în discuție acest lucru? Uh, pentru că cred că Parlamentul European trebuie să se angajeze în această dezbatere, nu trebuie să, să subestimeze uh, puterea pe care o are în această dezbatere și așa cum a spus și colegul nostru, nu se uh, poate pierde obiectivul, uh, din vedere obiectivul semestrului european, uh, spunându-se că nu are importanță, are importanță, este un mecanism pe care îl avem la dispoziție uh, pentru a putea însoți, să zicem, angajamentele statelor membre în acest domeniu și deci sunt de părere că are sens, într-adevăr, ca un astfel de rator să poată fi adoptat, incluzând, bineînțeles, și noile provocări care au fost ridicate aici de către comisie și, așa cum a spus și Jose Gușmau, și eu cred că niciunul dintre noi nu consideră că putem să creăm un uh, mecanism al pilonului pentru pilonul social, altul pentru uh, pentru obiectivele de dezvoltare durabilă și așa mai departe. Deci ne avem nevoie de acest mecanism și, și uh, în acest mecanism trebuie să integrăm toate aceste obiective. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now I have a... Mulțumesc că există o solicitare acum din partea lui Enrico Berry. az, hogy Vă mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în limba maghiară. Disponibilitatea de compromis uh, poate fi văzută foarte clar doar dacă, mm, dacă de exemplu, citim amendamentele depuse de diferitele partide. Deci, nu cred că trebuie să intrăm într-o concurență acum să vedem fiecare cât a, câți centimetri a cedat. Cred că toată lumea a fost dispusă să uh, Uh, fac aceste compromisuri, uh, pentru că ne dorim să obținem o rezoluție, să votăm o rezoluție care să reflecte situația europeană. Nu avem nicio problemă cu amintirea Pactului Ecologic European, cu răspunderea socială, cu importanța drepturilor uh, sociale, însă nu, trebuie, nu, nu cred că putem aminti chestiuni uh, pe care încă nu am apucat să le discutăm într-un mod detaliat și vă dau doar două uh, exemple în acest sens. Politica fiscală. Um, acolo se face trimitere la faptul că în domeniul fiscal ar trebui să fie uh, luate decizii cu o majoritate calificată și nu unanimitate, cum se întâmplă acum. Uh, Apoi, o altă parte a textului care nu a fost schimbată deloc, în ciuda uh, faptului că noi uh, ne schimbasem poziția. Regula de aur, uh, de, de, de a deroga anumite cheltuieli, de a scoate anumite cheltuieli din, uh, din uh, modul în care este, deficit, este, este calculat deficitul bugetar. Cred că cetățenii noștri informați care citesc părerea diferiților uh, economiști uh, din partea diferitelor instituții, mm, dacă ar citi acest uh, raport, ar ajunge la concluzia că nu prea mai știm ce, ce se întâmplă, pentru că Comisia Europeană este cea care trasează prognozele de creștere, doar că, din păcate, această creștere economică se apropie tot mai mult de zero. Ne apropiem foarte mult de o perioadă de stagnare economică. Și atunci trebuie să putem să discutăm despre toate aceste lucruri. Și, doamna președintă, eu sunt aici, mâine este votul și sunt dispusă să lucrez și astăzi noi am uh, dat dovadă de compromis, am uh, redactat, uh, redactat amendamente de compromis care cred că se pot bucura de o majoritate cât mai largă, pentru că, după cum am spus, am salutat faptul ca Parlamentul European, în situația economică actuală, să poată să își adopte o poziție în legătură cu semestrul uh, economic european și dorim să invităm și pe cei de stânga să devină partenerii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul raportoarei la Luc. Merci. Je ne vais pas... Mulțumesc. Nu voi repeta ceea ce a spus uh, Rănas. Cred că a fost uh, foarte clar. Uh, în legătură cu faptul că acest uh, raport uh, reflectă doar un uh, acord politic care a permis alegerea Comisiei Europene. Acest comentariu a fost foarte corect. Acum, în ceea ce privește negocierile, PP-ul ne-a cerut să avem uh, un uh, raport uh, streamlined, cum au spus. Asta am făcut. PP-ul ne-a cerut ca toate chestiunile de mediu să se reunească într-un singur compromis. Am făcut asta. PP-ul ne-a solicitat să nu se facă trimitere la fiecare aliniat la pactul ecologic. Am făcut asta și aș putea continua la nesfârșit. Sunt chestiuni uh, care țin de fiscalitate care ar putea duce la mai multe compromisuri. Putem să ne bazăm pe textul care a fost uh, votat cu majoritate de către Parlamentul European, însă asta n-a fost niciodată suficient. De fiecare dată când am încercat să găsim o soluție de compromis, de fiecare dată când am făcut uh, pași, niciodată n-a fost suficient. În ceea ce privește acum uh, termenele, pot să vă spun uh, că am uh, reușit să găsim un compromis care este încă valabil până în ultimul minut. Am reușit cu noile propuneri să integrăm pe toată lumea și am avut un schimb de ultim minut Însă uh, acest lucru este destul de dificil pentru a putea urmări uh, negocierile, deși grupurile politice au dreptul la uh, asta. Am hotărât totul joi. Bineînțeles, am putut contacta și persoanele competente pentru a putea face noi propuneri, pentru a avea un nou acord, însă până la urmă n-am avut cu cine discuta, n-am avut interlocutor. Poate că persoanele respective au plecat, se poate întâmpla, nu e nicio problemă cu asta, însă noi n-am mai avut ce să facem în acest moment. Dar, uh, pe scurt, avem un compromis și, după cum știți, uh, acesta este valabil și va mai fi valabil. Am integrat uh, tot ce ne-ați cerut și vom negocia până la sfârșit, pentru că nu ne temem de asta, pentru că v-am demonstrat acest lucru. Am acceptat toate sugestiile care ne-au fost adresate până în acest moment. În ceea ce privește restul, nu mă mai pronunț, cred că Renas a fost foarte clar, adică nu putem merge dincolo de atât într-un compromis, pentru că uh, Până la urmă am uh, votat uh, Comisia uh, Europeană. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Cred că am încheiat. Această discuție, firește, nu toată ședința, spune doamna uh, uh, președinte. M-a luat valul cu această discuție intensă. Uh, Discutăm următorul punct, acte de implementare și acte delegate. Vom avea un schimb de opinii în legătură cu acest subiect. Ascult, uh, acte delegate. în legătură cu riscul de piață din cadrul CRR și alte, delegate, uh, alte acte delegate viitoare. so on scrutiny of delegated acts, uh, this is. La acest uh, punct, control actelor delegate, discutăm mai întâi despre noi, noi legiuitori și trebuie spus uh, că ne bucurăm de această putere de control, mai ales în ceea ce privește actele uh, tehnice. Aceste discuții publice pe care le purtăm sunt un element crucial uh, pentru ca Parlamentul să poată să își exerce exercite acest control într-o manieră eficientă. De altfel, și în legislație, noi, prin legislație, noi dorim să păstrăm acest dialog uh, uh, constructiv cu Autoritatea de Supraveghere Europeană și Comisia Europeană. Astăzi continuăm uh, discuția în legătură cu CRD și CRR și ne axăm pe actele delegate legate de uh, riscul de piață uh, adoptat de Comisie în 2017. Acest act este foarte important uh, pentru că uh, nu doar uh, completează, ci și schimbă formularea uh, actului de nivel 1 al CRR și este primul pas pentru introducerea unor noi măsuri pentru a uh, estima riscul de piață. Pe lângă noile standarde tehnice care sunt în pregătire, mai discutăm uh, uh, standardele tehnice pentru uh, cartografierea tranzacțiilor pentru care tocmai s-a finalizat proiectul și apoi standarde legate de criterii pentru definirea uh, responsabilităților uh, manageriale și de control pe care, uh, pentru care EBA a inițiat consultările. Aș dori să o salut pe doamna Natalie Bege, um, șef de unitate la DG FISMA și um, pe directorul general de la uh, EBA. Aș dori să vă invit să ne oferiți o scurtă prezentare introductivă, care n-ar trebui să dureze mai mult de 5 minute, uh, și apoi um, vreau să vedem ce are de uh, spus mai întâi comisia. Discutăm după aceea și cu colegii într-o sesiune de întrebări și răspunsuri. Doamna Berge. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a reaminti faptul că uh, Comitetul uh, de la Bazel pentru Supraveghere uh, Bancară a revizuit uh, cadrul pentru riscul de piață în 2016. Adică a fost o revizuire fundamentală a uh, a registrului de uh, tranzacții. Ca parte a acestui exercițiu de uh, revizuire, uh, Comitetul de la Basel a publicat uh, o abordare nouă standardizată pentru riscul de piață. Am propus să uh, introducem în legislația europeană uh, standardele uh, nou revizuite în cadrul unui pachet bancar propus în noiembrie 2016, care să modifice uh, regulamentul cu privire la cerințele de capital. Însă, Uh, negocierile cu privire la acest uh, regulament um, deja erau foarte uh, avansate și au fost finalizate în ianuarie 2019. În momentul în care Comitetul de la Basel a făcut schimbări semnificative la standard. Acesta este contextul și în acest context legiuitorul s-a hotărât să folosească noua abordare standardizată cea intitulată Alternativa standardizată pentru a calcula cerințele de capital pentru riscul de piață pentru scopuri de raportare doar și să ofere un mandat comisiei pentru a face ajustările necesare uh, la uh, CRR pentru a putea uh, aplica regulile Basel prin legislație de nivel 2 care să modifice regulamentul cu privire la cerințele de capital. Iar aceste amendamente reprezintă fondul uh, actului delegat pe care vi-l prezint eu astăzi. Deci motivul pentru care uh, am uh, fundamentat toate elementele uh, neesențiale uh, din actul legislativ. La vremea respectivă, uh, legiuitorii își finalizau acordul în legătură cu pachetul banc bancar și uh, la acel moment încă nu și terminase activitatea uh, comitetul de la Basel. Rezultatul acestei adaptări la actul delegat uh, este că folosim totul pentru uh, raportare și vom continua cu implementarea uh, revizuirii fundamentale a registrului de tranzacții pentru cerințele de capital în contextul noii propuneri legislative care va fi adoptată mai târziu anul acesta. Ca și consecință, în acest act delegat, toate instituțiile din Uniunea Europeană care au un registru de tranzacții vor trebui să aplice acest act delegat pentru scopurile care țin de raportare, dacă nu cumva sunt uh, exceptate de la uh, cerințele de raportare pentru riscul de piață. Iar legiuitorii s-au pus de acord să existe un prag pentru excepții care este destul de ridicat. Deci uh, doar sub 500 de milioane de uh, euro ca instrumente de comercializare uh, putem să uh, aplicăm uh, excepții. Deci doar băncile uh, mari. Intrăm într-un acord uh, instituțional uh, în 2016 uh, atunci s-au consultat Uh, experții în legătură cu actele delegate, am consultat și Parlamentul uh, cu acea ocazie, am organizat întâlniri, uh, de fapt două, întâlnirea grupului de experți, prima pe 13 iunie și cea de-a doua pe 26 noiembrie. A existat participare și din partea secretariatului Comisiei Econ. Am făcut și consultări publice țintite, am avut consultări informale, uh, căci au fost actori interesați care au dorit să-și împărtășească cu noi uh, uh, opiniile în pregătirea actului delegat. Am primit 8 răspunsuri de la instituții financiare și asociații de instituții financiare. Având în vedere natura foarte tehnică a acestui uh, act, n-a fost o surpriză că nu am uh, primit uh, răspunsuri din partea unui spectru mai larg de respondenți. Unii respondenți au făcut sugestii foarte utile Uh, alții au făcut anumite adaptări, s-au adus uh, corecturi la uh, proiectul de acte delegate, alții au sugerat să aliniem acest act delegat cu standardele de la Basel. Am incorporat aceste comentarii în actul delegat în măsura în care uh, comentariile sau sugestiile au fost uh, acoperite de mandat și aș dori să insist uh, asupra acestui aspect pentru că am primit feedback uh, prin care ni se solicita să mai facem adaptări la actul delegat pe care nu le-am putut lua în calcul căci nu erau acoperite de mandatul care ne-a fost oferit de către legiuitor. These, uh, nu am preluat aceste comentarii Apoi uh, am primit comentarii de la grupul uh, uh EBA privind uh, uh, riscul de piață, apoi schimbările privind regulamentul uh, privind viața de capital au ca scop îmbunătățirea sensibilității la risc a, a abordării alternative. Iată de ce se revizuiește uh, riscul uh, de valută străină, a instrumentelor de index și a opțiunilor uh, subiacente și uh, revizuiește ponderile care se aplică riscului de valută străină și a expunerii la spreadul de credit. Toate acestea sunt necesare pentru îmbunătățirea standardului final adoptat de Comisia de la Basel în 2019. Și așa cum s-a hotărât uh, prin acordul politic uh, privind uh, um, CCR2, se aplică aceste standarde în conformitate cu standardele de la Basel pentru a se asigura aplicarea oportună a cerințelor de raportare. După cum știți și așa cum am spus de la început, propunerea noastră privind uh, cerere 3 uh, va dori să introducă standardul 3 de la bazele în Uniunea Europeană și va avea în vedere modul în care cerințele de raportare se pot uh, include într-o uh, Uh, în cerințele de capital. Vom urmări uh, evoluțiile din celelalte mari jurisdicții în ceea ce privește punerea în aplicare a FRTB. Avem unele recomandări de la Autoritatea Europeană Bancară în ceea ce privește aplicarea FRTB pentru solicitările de capital. Uh, după ce am solicitat noi consiliere în decembrie 2019, am uh, uh, primit uh, aviz tehnic al autorității bancare europene și am și vom ține cont de acest aviz în următoarea noastră propunere care este care va fi ține, va ține cont și de rezultatul consultărilor publice care a primit peste 100 de răspunsuri și care se va încheia în cursul anului. Iar acum vreau să vă spun că instituțiile vor putea să-și uh, îndeplinească uh, obligațiile de raportare în conformitate cu acest act delegat, odată ce Autoritatea Bancară Europeană își va finaliza niște standarde tehnice care vor conține tabele și, instrucțiuni de raportare, iar EBA va trimite aceste standarde de raportare comisiei până pe 30 iunie anul curent și ambele acte vor fi publicate în același timp și se vor aplica actele delegate la șase luni după intrarea în vigoare a celor două legi. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mulțumesc. Acum dau, dau cuvântul domnului Overbal. So, thank you, first of all, thank you. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să vin astăzi în Comisia N, Econ, mă bucură interesul manifestat de Parlamentul European pentru standarde tehnice de implementare care sunt foarte importante pentru chestiunile cu care se confruntă băncile. Documentul uh, de studiu ex- explică destul de bine actul delegat și anume implementarea unei abordări uh, um, standard în ceea ce privește riscul de contrapărți și standardul de tehnic Um, standardul de risc tehnic um, la care s-a referit uh, Natalie. În ceea ce privește abordarea standardizată privind riscul de contraparte, acest, aceasta s-a finalizat după șase luni și am reușit să, să o trimitem Comisiei până la sfârșitul anului. Uh, am început de la propunerea rezultată ca urmare a consultării inițiale, care a trasat diferite soluții uh, privind uh, cei care își asumă aceste riscuri, despre cum să fie definită pozițiile short și ce să facem cu riscul reprezentat de rata dobânzii negativă. Uh, lucruri foarte importante pentru a defini cerințele de capital în temeiul abordării standardizate privind riscul de credit al contrapărții. Și în tot acest proces am încercat să fim cât mai alineați cu, cu standardele Comitetului de la Basel, care conțin deja soluții pragmatice, mai ales că vine vorba de rata dobânzii negative și în plus am insistat foarte mult încercând să prioritizăm activitatea noastră, ceea ce se revede și ceea ce reiese și din foaia de parcurs privind uh, revizuirea fundamentală a, a registrului de tranzacții. Al doilea standard de reglementare în ceea ce privește cei care își asumă uh, riscuri uh, extrem de, de, de importante. Aici suntem la începutul activității. Este vorba de modificările aduse articolului 72 uh, din CRR, CRD 5. Unele dintre criteriile existente deja în acest standard tec- tehnic de reglementare au fost uh, incluse în directivă. Drept urmare, a trebuit să actualizăm standardul, te- textul standardului tehnic de reglementare inițial și, în plus, ar trebui să înțelegem că acum este vorba de un standard tehnic de reglementare la CRD, este vorba de măsuri de implementare din partea autorităților de supraveghere până la sfârșitul anului 2020, care trebuie să transpună dreptul internațional. Care sunt chestiunile importante? Există o legătură și cu regulamentul directiva privind instituțiile uh, financiare și s-ar putea să există o diferență de formulare care să ducă la uh, o lipsă de coerență între cele două cadre de le- legislativă. Pe conținut, mandatul este destul de, sim- de simplu pentru a avea un nou set de definiții care se referă, de exemplu, la responsabilitatea uh, managerială, unitățile care se ocupă de uh, impactul semnificativ uh, din punctul de vedere al riscurilor instituționale toate aceste chestiuni trebuie să fie definite în proiectul de standard tehnic de reglementare și în plus uh, trebuie să ținem uh, seama și de rezultatul uh, procesului din 2014 și în plus să ținem cont și de importanța tot mai mare a riscurilor IT, deci șefii unităților de IT vor face parte până la urmă din, din varianta finală a standardului tehnic de reglementare. Și ultima parte se referă la cerințele de remunerare. Și acestea sunt uh, acoperite de directiva privind uh, uh, cerințele de capital. Aceasta ocupă toate instituțiile, indiferent de, mări, de mărimea lor. Înțelegem că instituțiile de dimensiuni mai mici ar prefera să există un proces mult mai simplu de identificare și în procesul de consultare am încercat să vedem cum uh, putem să avem o abordare proporțională din acest punct de vedere. Uh, însă, printr-un standard tehnic nu putem uh, prevedea derogări la nesfârșit, însă vom încerca să avem o abordare cât mai rezonabilă și proporțională în momentul în care vom prezenta varianta finală a acestui standard tehnic de reglementare. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum să dau cuvântul colegilor care doresc să adreseze întrebări, dar nu ca Hübner în numele PP-ului. Da, mulțumesc. Iau cuvântul în numele lui Otmar uh, Caras, raportor la CRR. 4, CRR și CRR de 4 și raportor din umbră la CRR și CRR de 5. Nu poate să fie prezent, dar m-a rugat să intervin uh, cu câteva comentarii și șase întrebări pentru dumnealui. Um, este foarte bună această îmbunătățire a revizuirii autorităților europene de, de supraveghere și mm, mai ales uh, este foarte bine că a fost extinsă perioada de examinare de la o lună la uh, trei luni. Domnul Caras ar dori să mulțumesc atât reprezentantei Comisiei, cât și reprezentantului Autorității Bancare Europene pentru prezență, pentru că astfel putem să examinăm uh, actele, de nivel, actele legislative de nivelul 2. Uh, au fost înregistrate uh, progrese, însă există puncte nerezolvate de la ultima examinare din iunie 2019 și ar avea trei chestiuni de menționat actul delegat privind riscul de piață. Domnul Caras este convins de faptul că acest act delegat nu este unul obișnuit, pentru că nu doar suplimentează, completează, ci rescrie form- formulările din uh, uh actul legislativ uh, primar. Oricum, este vorba doar de un prim pas, pentru că uh, cerințele de capital vor fi introduse în textul legislativ fundamental. Și în acest context ar avea următoarele întrebări. În primul rând, ținând seama de faptul că articolul 3 3.5 nu, nu a fost acoperit de conferirea acestui mandat. Comisia consideră oare că vor apărea probleme datorită faptului că nu a putut fi introdus o nouă valoare de corelare între uh, factorii de, de credit uh, cartați prin uh, Uh, ace- acest act delegat, deci va fi nevoie să, să, să fie operată o corecție din acest punct de vedere și apoi care a fost motivul Autorității Bancare Europene de a modifica termenul limită uh, pre, prevăzut în textul legislativ de 31 martie 2021 în loc de nu mai târziu de decembrie 2020, așa cum se precizează în varianta actuală a actului delegat. A doua chestiune se referă la uh, Uh, varianta finală a standardului tehnic de reglementare privind cartarea diferitelor categorii de risc. Prima întrebare se, adresează Comisiei. Comisia va efectua o consultare înaintea adoptării actului delegat sau consideră că consultarea organizată de Autoritatea Bancară Europeană a fost suficientă? Și a doua întrebare în acest context. Uh, Uh, poate Comisia să dea mai multe detalii în ce măsură și în ce domenii se va îndepărta de uh, varianta finală a standardului tehnic de reglementare. Și ultima chestiune, standardul tehnic de reglementare privind funcțiile de control și responsabilitatea managerială. În primul rând, uh, Autoritatea Bancară Europeană poate să ne dea mai multe de- detalii. Ne-ați dat deja aceste detalii, dar tot trebuie să vă întreb. Puteți să ne dați detalii mai multe privind cum veți evita povara administrativă suplimentară pentru instituțiile financiare de mici dimensiuni? Și ultima întrebare, Comisia poate confirma cererea Autorității Bancare Europeană de a extinde termenul limită pentru aceste chestiuni până în iunie 2020? Vă mulțumesc foarte mult. Poate vom uh, aduna toate aceste întrebări mai întâi. Domnul Fernandez de la Eșida. Sí, muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Nu o să mă îndepărtez prea mult de întrebările Danute sau Caras uh, și Danuta care înlocuiește pe raportor uh, și uh, Parlamentul European nu a vrut ca actul delegat privind riscul de piață în virtutea articolului 461 al CRR să uh, poată depăși uh, mandatul de competențe al uh, nivelului 2 și să afecteze direct, în mod direct, capacitatea de colegiuitor a Parlamentului European aducând schimbări regulamentului de nivel întâi. Și vreau să mă adăug, a, să mă alătur și o întrebării Danute și a lui Caras, cerând comisiei o interpretare, dacă este de acord comisia că se depășește mandatul de competențe, dacă lucrurile sunt așa, să ne dați și o explicație. Și în cadrul revizuirii solicitărilor de cerințelor de capital care se pun la punct împreună cu recomandările de la, de la Basel. Se așteaptă propunerea comisiei în următoarele luni. Aș dori să întreb comisia care este analiza de impact a acestor acte delegate în ceea ce privește cerințele de capital și cum ar putea să afecteze sau nu, nu afectează în, în măsura în care o, nu o fac propunerea pe care o așteptăm în următoarele luni. Vă mulțumesc. Now, uh, Billy Kelleher from Green. Mulțumesc, domnul Kelleher de la Renew. Mulțumesc, doamna președintă. De la bun început, doream să spun că Caroline Nachtegal este raportare și transmite scuzele pentru că nu poate fi prezentă și m-a rugat să-i dau citire comentariilor, ceea ce voi face. Cadrul de reglementare privind revizuirea fundamentală a registrului de, de tranzacții a fost uh, publicat prea târziu pentru a avea un impact asupra variantei finale a pactului bancar. Acest uh, act delegat este foarte important pentru că înlocuiește textul legislativ de nivelul 1. Pe parcursul crizei financiare, cadrul legislativ nu a fost clar și, de fapt, băncile uh, au, au, fost, uh, au primit stimulente să uh, aleagă între registrul bancar și cel de tranzacții în funcție de uh, uh, modul în care erau uh, valorificate și uh, prețuite mai bine activele din cele două registruri. Deci acest act delegat este un prim pas în direcția bună, pentru că încă nu introduce cerințe obligatorii de capital, ci uh, face să devină operațional, operaționale obligațiunile de uh, raport, raportare. Am înțeles că în iunie 2020 vor fi uh, făcute cerințe concrete în acest sens. Aș avea o întrebare. Actul delegat al Comisiei specifică în mod uh, specific faptul că nu, nu vor fi menționate uh, valori de corelare între diferit, diferiți, diferiți factori de risc. Când se va pune în aplicare în cele din, vor, vor fi puse în aplicare în cele din urmă standardele uh, Basel 3? Eu nu cred că aici avem vreun, vreun motiv de uh, a obiecta. În ceea ce privește celelalte standarde tehnice de reglementare, ne-am dorit să vedem varianta finală a textului acestora înainte să ne putem pronunța. Vă mulțumesc! Okay, we are, have a couple of members that are not here. Uh, I have uh, another slot for Jonas Fernandez. Do you... Mai sunt și alți colegi care nu sunt prezenți. Nu știu dacă Jonas Fernandez mai dorește să intervină. Nu. yes, I give the floor to the Commission, sorry. Thank you very much, Madam Chair. Um, I will... Dau cuvântul Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. În ceea ce privește mandatul confer, conferit Comisiei, da, este un act uh, delegat puțin mai uh, ciudat, pentru că legiuitorii au decis să ceară, să ceară Comisiei să uh, opereze modificarea unor uh, elemente care nu au un caracter esențial din textul legislativ și colegiuitorii au decis să uh, pună un termen limită comisiei pentru această sarcină. Și termenul limită pentru adoptarea actului delegat a fost sfârșitul anului 2019. Drept urmare, prin adoptarea acestui act delegat, eu nu cred că uh, ne depășim prerogativele, uh, competențele sau mandatul pe care, pe care l-am primit, și din potrivă ne achităm de mandatul pe care cei doi uh, legiuitori ni l-au conferit. Și după cum uh, și limitele acestui mandat au reieșit foarte clar în urma întrebărilor adresate corelările, stabilirea noilor valori de corelări, pentru că, într-adevăr, aceasta a fost o problemă la articolul 325 IE. Am uh, examinat toate aceste chestiuni pentru că ar fi fost foarte util dacă am fi fost în măsură să stabilim toate aceste corelări am examinat această chestiune și ne-am dat seama că am fi putut să stabilim aceste corelări din punct de vedere tehnic, dar am fost foarte precauți să nu ne depășim mandatul pe care l-am primit și acesta este motivul uh, pentru care în actul delegat nu se spune nimic vis-a-vis -vis de aceste corelări. Întrebarea se pune, uh, nu s-a dat acest mandat comisiei să acționeze. Uh, ce se va face atunci în practică? Ce se va întâmpla în practică? Desigur, acest lucru va trebui discutat în contextul uh, CRR3 și vom face o propunere legislativă. Până atunci, pentru a avea decizii, pentru a putea fi luate decizii legate de aceste corelări, considerăm că băncile vor putea merge înainte pornind de la deciziile luate de uh, autoritățile de supraveghere sau pornind de la autorizările primite de la autoritățile de supraveghere. Deci lucrurile vor fi rezolvate de la caz la caz împreună cu autoritățile naționale de, supra- de supraveghere. Nu am putut face nimic pentru că dacă am fi făcut-o, ne-am fi depășit uh, mandatul și am fi mers dincolo de ce ni se ceruse în mod specific din partea colegiuitorilor. Mulțumesc! Și îmi pare rău, um, a mai fost uh, o întrebare privind analizarea impactului acestui act delegat asupra cerințelor de capital. Într-adevăr, nu am fost în măsură să însoțim acest act, de, de, de, act delegat cu evaluarea impactului, pentru că dacă am fi făcut acest lucru, nu am fi putut respecta termenul limită pe care ni l-au impus uh, colegiuitorii ar fi trebuit să solicităm expertiză tehnică, ceea ce nu este posibil în șase luni. Suntem în situația în care um, evaluăm acest impact, impactul asupra revizuirii fundamentale registrului de tranzacții, tocmai pentru a ne pregăti uh, propunerea legislativă menționată în contextul CRR 3. Cu această ocazie vom uh, veți găsi toată analiza efectuată, toate răspunsurile necesare, um, diferitele opțiuni de măsuri politice și propunerea uh, pe care o facem legiuitorilor de a merge înainte. Atunci, uh, toate aceste chestiuni vor fi rezultatul unei adevărate evaluări a impactului care se va baza pe evaluarea tehnică a impactului din partea ABE, ABE și vom incorpora desigur și uh, răspunsurile pe care le vom fi primit în contextul consultării publice uh, desfășurate. Lucrăm drept urmare la această evaluare de impact care va însoți propunerea legislativă privind CRR3. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Reprezentantul Autorității Bancare Europene are cuvântul. Da, mi-au fost adresate două întrebări una dintre ele în ceea ce privește data de, de implementare a cerințelor de raportare, într-adevăr 31 martie um, 2021 în loc de uh, septembrie 2020. Este o abordare pragmatică. Odată cu trimiterea um, ITS-ului până la sfârșitul lunii iunie, și perioada de trei luni prevăzută de comisie, pur și simplu nu a, nu a existat suficient timp pentru cei din acest domeniu să se, să se pregătească. Am considerat că ar fi nevoie de șase luni suplim, suplimentare pentru a pregăti această implementare. Este o perioadă mai scurtă decât cea normală, tradițională de uh, 12 luni necesară pentru implementarea unor noi uh, condiții de raportare. Încercăm să mergem înainte cât mai repede uh, posibil, omenește posibil, însă trebuie să dăm uh, acestui uh, sector industrial și timpul necesar pentru a se uh, pregăti pentru noile norme. În ceea ce privește abordarea proporțională, m-am referit uh, la, la această chestiune în discursul meu introductiv când vine vorba de remunerație, încercăm să vedem cum putem să ținem cont de necesitățile pentru instituțiile financiare, băncile de dimensiuni mai mici. Am putea uh, să cerem uh, un set mai, cu mai puține criterii care să se aplice contrapărților de dimensiuni mai mici. Ar fi o posibilitate, însă să renunțăm cu totul la această cerință este imposibil pentru că ni se cere să reglementăm, în textul legislativ de nivel 1 ni se cere să reglementăm această chestiune. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că nimeni altcineva nu mai dorește să vă adreseze vreo întrebare. Deci cred că putem uh, încheia ședința astăzi și ne revedem mâine la orele 11. Mulțumesc foarte mult!